Doamna Warden are o întrebare. A, nu, trebuie să răspundeți înainte de a primi întrebarea, domnul Harris. I'd just like to remind you that... Aș vrea să vă reamintesc că sloganul dumneavoastră în 2016 a fost să preluăm înapoi controlul și asta face și Parlamentul acum. Până la urmă, nu asta ne-am dorit noi britanicii? The, in my country, the people are... În țara mea, poporul este suveran, nu știu ce se întâmplă cu Parlamentul European, însă la noi oamenii fac legile și vreau ca oamenii să hotărască și sloganul nostru nu a existat în 2016. Partidul Brexit e foarte nou de altfel. For one and a half minutes, Madam Giori. Doamna Giori, un minut și jumătate. <laughs> Yeah, baby. Best part of the Madam Gyori, Doamna Gyori, Mulțumesc, doamna președintă. Hiányzott a bátorság, a bölcs... Stimați eurodeputați, unii șefi de stat și de guvern, din păcate, nu pot gândi pe termen lung. S-a văzut asta foarte bine la ultimul Consiliu European și de aceea Uniunea Europeană nu poate începe discuțiile de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania. Așa cum au făcut în, și cum au spus înainte de summit Visegrad 4, grupul celor de la Visegrad, acest rezultat are efecte asupra stabilității noastre și asupra credibilității noastre. Noi trebuie să acționăm în plan geopolitic. Acum nu mai este posibil să facem asta. Nu putem să ne manifestăm nici măcar în interes propriu, în așa fel încât uh, aceste țări să fie recompensate pentru munca pe care au depus-o. Amânăm, ne îndepărtăm tot mai mult de obiective, nu mai suntem credibili și n-ar mai trebui să ne facem iluzii. Vom avea concurenți care vor putea gândi pe termen lung, în așa fel încât să umple vacum lăsat de noi. Ei oricum există deja în regiune, ar trebui să recunoaștem asta ca atare. Și nu în ultimul rând încă un aspect, este mai mult decât ciudat cum se aplică măsura europeană în Uniunea Europeană, pentru că este vorba de felul în care reacționează continentul nostru în momentul în care se exprimă o opinie contrară. Avem uh, două state pe care le-am dezamăgit și nimeni nu se spune, des, nimeni nu spune acum despre cei care au blocat în începerea discuțiilor de, preaderare, de aderare că sunt, ar fi neeuropeni. Mulțumesc. Doamna Frițon. Mulțumesc. Săptămâna trecută Consiliul European a adoptat acordul uh, revizat, uh, revizuit, uh, precum și declarația politică. Pe partea UE s-a făcut tot ce trebuia pentru a ne asigura că un acord este posibil pentru a evita o situație de dezastru. Și vreau să mulțumesc șefului negociator, domnului Barnier, pentru munca excelentă pe care a făcut-o a reușit să mențină unitatea Parlamentului pe această temă. Iar faptul că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Bineînțeles, ne îngrijorează, însă respectăm opinia publică din UE. Există însă și britanici care luptă pentru a organiza un nou referendum și e clar că responsabilitatea este enormă, iar acum a căzut pe umerii Camerei Comunelor și a lui Boris Johnson, însă mă aștept ca Parlamentul Britanic să găsească o soluție pentru această dilemă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Porit. Un minut. Vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor europeni pentru răbdarea de care au dat dovadă în ceea ce privește Brexitul, însă să nu ne lăsăm păcăliți. Acest uh, acord e o bombă cu ceas. Dacă trece atât în Parlamentul Britanic cât și în cel european, peste un an vom vedea o situație complet diferită. Există un risc uh, de a avea divergențe în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, standardele de mediu sau în domeniul uh, fiscal din cauza deciziei de a nu mai avea uh, condiții egale de participare în declarația, în text, ci doar în declarația politică. Deci dacă există o diferență prea mare, e nearist să credem că aceste negocieri se pot încheia doar într-un an de zile. E o sarcină care nu are de cum, care nu are de care, nu are uh, cum să, n-are, care nu poate decât să dea greș. Uh, Johnson se gândește doar la alegeri. El își stabilește doar niște termene proprii, dar nu asta ar trebui să dicteze viața, ce se va întâmpla cu viețile cetățenilor britanici și europeni din Regatul Unit. Domnul Tusk a recunoscut că s-a trimis acea scrisoare de prelungire. Avem nevoie de o prelungire, dar trebuie să avem și un vot al cetățenilor. One minute now for Madam Phillips. Doamna Phillips, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Sâmbătă am fost alături de milioane de persoane care au manifestat în Londra cerând un vot al poporului pentru că dacă trecem prin acordul putrezit uh, al guvernului britanic uh, și plecăm, aceasta slăbește drepturile din punctul de vedere al mediului, al lucrătorilor și aceasta îi va afecta pe cei uh, care au avut uh, deja de suferit uh, de-a lungul generațiilor pentru că guvernul i-a abandonat. Aceasta slăbește fiecare element din Regatul Unit, însă ne va lovi pe toți uh, și în special femeile. Sunt cei care vor avea de suferit cel mai tare și cei care au acum puțin vor avea și mai puțin. Iată de ce poporul trebuie să voteze pentru a avea un vot final în fața acestui acord și posibilitatea de a rămâne. Democrația uh, nu a murit în 2016 și nu există o majoritate la noi acasă pentru un astfel de acord periculos. De aceea cer Regatului Unit și în special Westminsterului un lucru pe care vreau să-l transmit clar de la Strasburg. Nu voi renunța la drepturile lucrătorilor ale crimei, nu voi renunța la cei care sunt afectați de acest acord periculos și nu voi renunța niciodată la ideea de a rămâne ca Regat Unit în UE. Mulțumesc! Cred că avem două cartonașe albastre. Patru cu siguranță nu vom avea. S-ar putea să acceptăm două. Stimată doamnă Phillips, acceptați un cartonaș albastru? Nu sunteți obligată, dumneavoastră alegeți. Sunteți de acord? Da. Mr. Habib. Yeah. Domnul Habib. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Phillips, dumneavoastră reduceți uh, reducerea la standarde care ar urma în cazul în care Regatul Unit ar părăsi Uniunea Europeană. Doamnă Phillips, nu aveți nicio, nicio încredere, nu înțelegeți cât de mărețe sunt valorile britanice pe care le-am răspândit pe întreg globul, pentru bunăstarea omenirii și pentru eliberarea continentului unde ne aflăm acum? Puteți, să răspundeți, vă rog? Doamna președintă, nu înțeleg de ce cei din acea parte a sălii uh, sunt atât de temători de democrație și le e frică să lase poporul să voteze din nou, un lucru care nu-i va afecta doar pe ei și viitorul lor, ci viitorul întregului continent. Mulțumesc! I might actually run a clapometer on the next question s-ar putea să renunț la următoarea întrebare, dar uh, ea vine din partea domnului Forner. A doua întrebare, vă rog. Îmi pare rău, domnule Forman, dar se pare că oratorul nu acceptă acest al doilea cartonaș albastru. Da, îmi pare rău, v-am spus că da, dar nu am întrebat vorbitorul și dânsa a spus că nu acceptă. Trecem mai departe următorul vorbitor pe listă. Cred că este domnul uh, Campomenozi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cineva a spus astăzi că e o dezbatere pe care am mai avut-o, că e un deja vu. Da, s-au pierdut vreo 2 ani până ca Brexitul să se întrebe. Da, poate că nu e vina din celor uh, Uh, nu e vina evenimentelor uh, din uh, Regatul bunicii, ci poate și e vina și a europenilor. Poate mulți credeau că britanicii chiar nu vor să iasă din Uniunea asta nebunească. Însă adevărul ăsta e. Și până la urmă avem acum un acord, vom vedea dacă va fi mulțumitor sau nu, vom vedea ce anume ne va aduce. Însă această Uniune Europeană, dacă e să ne gândim la ce se întâmplă în restul lumii, Uniunea Europeană nu e protagonistă, de fapt, dar se folosește de crizele internaționale doar pentru a-și vedea de propriul interes. De exemplu, a folosit națiunea scoțiană pentru a destabiliza Regatul Unit și ignoră în totalitate problema din Catalonia. Deci, iată niște exemple care ne arată că vor mai fi și alte situații de tipul Brexit în viitor. Mulțumesc! Domnul Lundgren, un minut. Mulțumesc. Situația în Turcia este complet inacceptabilă. Țara devine din ce în ce mai uh, autoritară, foarte puțin democratic, ar trebui să oprim orice ajutor economic înspre Turcia, orice formă de acord uh, legată de o, um, o posibilă aderare trebuie să fie oprită. Semnalul trebuie să fie foarte clar. Turcia s-a descalificat pentru o cooperare viitoare cu Uniunea Europeană. Discutând apoi despre buget, după ce pleacă Regatul Unit, bugetul se va diminua, în mod evident. Ce vă face să credeți că țara mea, Suedia, va fi interesată să plătească 50 de miliarde de coroane Uniunii Europene. Noi am fost dintotdeauna unul dintre cei mai mari contribuitori net, dar destul. Nu primiți nicio centimă în plus. Ar trebui în loc de asta să începeți o dezbatere despre cum putem noi să revenim la ceea ce a fost Uniunea Europeană în primul rând, o organizație pentru promovarea păcii și uh, pentru dezvoltarea comerțului, nu o organizație pentru dezvoltarea unui imperiu. Mulțumesc. Urmează domnul Carthy. In Ireland is already too hard. din Irlanda e deja prea dură. Dacă ne gândim la evoluția economică, am avut un conflict în care prea mulți oameni au plătit un preț prea ridicat. Acordul din Vinerea Mare și apartenența noastră comună la UE au fost instrumentele care ne-au permis să soluționăm o parte din probleme pe care am avut în ultimele decenii. De aceea Brexitul a fost o evoluție atât de periculoasă. A pus în pericol procesul de pace și întreaga economie irlandeză. Chiar acordul negociat săptămâna trecută va crea noi probleme ce au de a face cu frontiera în Irlanda. L-am sprijinit deoarece e mai bun decât alternativa, însă acordul nu poate fi diluat și mai mult. Nu putem avea un veto. Nu e posibil ca un singur partid să uh, Uh, poată șantaja fiecare lucrător, fiecare companie, fiecare agricultor. Nu, ar fi o interpretare absolut uh, cinică a acordului din Vinerea Mare, acordul de pace. Uniunea Europeană poate juca un rol pentru a sprijini o cale democratică, pentru a avea pace în Irlanda. Sper ca Uniunea Europeană să sprijine aceste demersuri. Mulțumesc! Domnul Nicolau Alavanos are cuvântul acum, un minut. Lefteris. Είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Mulțumesc. Deciziile Consiliului sunt de-a dreptul periculoase. Noi nu suntem de acord cu această opoziție față de Rusia, față de Statele Unite sau față de ce se întâmplă în Balcan și în Siria. Turcia este recunoscută ca un partener al nostru, este de asemenea un aliat la NATO și a invadat Siria în ciuda uh, tuturor alianțelor. S-au prevăzut uh, și sancțiuni pentru forările ilegale din Marea Uh, Egee, de asemenea ce s-a întâmplat cu blocajul negocierilor față de Macedonia de Nord și Albania. Iată, vedem că burghezia franceză încearcă să câștige timp pentru a-și întări poziția în Balcani. Însă, toate acestea reprezintă un adevărat uh, pericol. Guvernul uh, Noua Democrație și Siriza s-au purtat de-a dreptul periculos și noi ar trebui să îi susținem în lupta lor împotriva proiectelor capitaliste imperialiste. Domnul González Pons. În ultimii cinci ani am trecut cel puțin prin cinci crize foarte grave. Criza refugiaților, a migrației, criza euro, criza uh, Greciei sau Grexitul, invazia uh, Ucrainei, uh, fake news-uri, uh, criza dieselului, criza crimei, atacurile de la Paris, uh, atac, atentatele teroriste, uh, Uh, statul de drept în unele țări din UE, criza legitimității instituțiilor prin uh, faptul că procedura șpiță candidată a eșuat, criza democrației, uh, războiul comercial între SUA și China și Brexitul. Brexitul este una dintre cele mai proaste decizii național populiste pentru că e clar că cel care nu știe încotro merge e pierdut. De asemenea, ce se întâmplă cu statul naționalist din Spania, populismul care au ajuns și în țara mea, iată deci Jean-Claude 5 ani foarte dificil și cu toate acestea, cei 27 suntem și mai uniți și mai puternici acum. Europa este cea mai bună invenție politică în istoria omenirii. Mulțumesc, Jean-Claude, mulțumesc Comisiei tale, mă uit spre Miguel, spre Iohannes, spre Michel și cred că începând de acum, indiferent cât de greu ne va fi, avem un exemplu la care să ne uităm pentru a vedea cum se poate lucra uh, în mod riguros și cu dragoste față de proiectul european. Jean-Claude, ai reușit ca un uh, uh, cetățean latin ca mine să se simtă luxemburghez. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Corbett. Please be quiet. You're very disrespectful to the speakers. Domnul Corbett, acum un minut și jumătate. Și vă rog să-l ascultați pe vorbitor. Da, aveți dreptate. Guvernul britanic încearcă să grăbească abordarea acestui acord. Au avut trei sesiuni, trei, le- trei sesiuni de lectură. E o lege cu mii de pagini care nu a mai fost publicată înainte. Un acord uh, un text de acord cu vreo 600 de pagini, deci nu există nicio siguranță în legătură că, cu faptul că acest proces va funcționa și că se va aproba acordul sub forma actuală. Se vor înainta amendamente, chiar dacă termenul e scurt. Unele amendamente vor încerca să avem un Brexit mai uh, ușor. Uh, deoarece trebuie să știți că e vorba de un Brexit dur care îndepărtează Regatul Unit de UE, o, îl scoate din uh, piața vamală, de pe piața unică. E o, uh, înțelege, un acord prost pentru UE, dar și pentru Regatul Unit. Dar vor fi și amendamente pentru a spune că orice rezultat al Brexitului, orice acord trebuie supus uh, votului popular pentru o decizie definitivă. Și așa e corect, deoarece Brexitul a ajuns să fie ceva complet diferit de ceea ce au promis cei care au făcut campanie pentru a ieși din noi acum 5 ani. Alegătorii care voiau să plece atunci au dreptul acum să spună că nu pentru asta am votat eu și vreau să am un cuvânt de spus din nou ei bine, cam așa este acum și spiritul uh, care există acum în rândul opiniei publice. Asta s-a văzut și pe străzile din Londra în weekend. Asta își dorește publicul. Are dreptul de a reconsidera această decizie deastroasă pentru țara noastră. Mulțumesc! Uh, Mr. Corbett. Domnule Corbett, vreo două solicitări de cartonaș albastru au fost făcute. Doar una, doar uneia pot să-i dau curs, deoarece la cash de avem vreo 20 de persoane. Deci acceptați o întrebare de la domnul Dopnei? Sper că am pronunțat numele corect. Domnule Corbett? Domnule Dopnei? Yes. Um, I would like to ask Ms. Aș vrea să-l întreb pe domnul Corbett ce crede sau ce le spune celor 5 milioane de alegători laburiști de 60% din locuri, din circumscripții UE care au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Cum nu le-ați trădat votul prin faptul că cereți acum un al doilea referendum și un al doilea vot? Ar trebui să vă fie rușine vouă ca Buriș, ca partid. Most Labour voters. Cei alegători buriști în circumscripțiile uh, respective au votat să rămână la referendum. Și între timp uh, mulți dintre cei care au votat Liv, dintre alegătorii laburiști, au văzut că Brexitul e un proiect neolaborist al aripei de extrema dreapta a conservatorilor, care va face rău economiei, locurilor de muncă și care nu va face niciun bun, nimic bun pentru Marea Britanie. Și de aceea laburiștii sunt de părere acum că orice rezultat Brexit trebuie să fie supus din nou uh, votului cetățenesc. Domnul un minut. Aș vrea doar să spun din capul locului că accept faptul că Regatul Unit a decis să plece din Europeană, dar în acest context este important să spunem și să știm că cei care au susținut Brexitul între timp și-au dat seama că ieșind fără un acord Uh, va fi cu implicații profunde asupra Irlandei, Irlandei de Nord și asupra procesului de pace. Și realitatea este că acest subiect <laughs> a fost dezbătut în timpul referendumului și acum a devenit un element cheie în acest context al acordului de retragere și în contextul discuțiilor dintre UE și Regatul Unit. Și haideți să mai spunem un aspect foarte clar, căci nu Uniunea Europeană este cea care trenează și care um, întârzie Brexitul, ci chiar Parlamentul Britanic în, însă, însuși și tot ceea ce rezultă din acest proces trebuie să se apropie de acordul de retragere care a fost găsit în așa fel încât să nu fie impactată uh, Irlanda, pentru că de aceea există acordul, ca ea să fie protejată. Deci aș vrea să vă spun, trebuie să ne asigurăm că există un control democratic în Camera Comunelor și după aceea aici, în Parlamentul European. Și permiteți-mi un ultim mesaj la sfârșit. Nu permitem să fie diminuate drepturile cetățenilor europeni din Irlanda de Nord, oameni din Uniunea Europeană care au făcut o casă din uh, Irlanda de Nord. Ar fi o rușine dacă ar, s-ar ajunge la o deportare a cetățenilor europeni din insula Irlandei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Reintke, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. La ora actuală se spune o poveste în Regatul Unit pe care uh, unii o întrețin chiar în această instituție. Faptul că Uniunea Europeană s-a săturat de noi, vrea să scape de noi, vor să-și vadă de ale lor. Trebuie să spunem însă foarte clar un aspect. Acest parlament este în continuare parlament și Parlamentul Cetățenilor Britanici. Uniunea Europeană nu s-a săturat de Regatul Unit, după cum uh, Regatul Unit nu, um, nu s-a săturat de Uniunea Europeană. Trebuie să existe negocieri constructive. Acest proces și proiect este bazat pe multilateralism. Uh, deci ne place să negociem și să găsim soluții comune. Dar de ce ne-am săturat cu adevărat este ca premierii să facă promisiuni pe care nu le pot respecta. Ne-am săturat ca premierii noștri să folosească un un limbaj uh, de divizare în momente în care nu e nevoie de așa ceva. Ne-am săturat de premieri care nu pricep că dacă nu trece acordul prin Camera Comunilor, atunci vor trebui ca votul să fie redat cetățenilor, în așa fel încât cetățenii britanici să aibă ultimul cuvânt de spus. Mulțumesc! Mr. Madison, for one... Domnul Madison, un minut. Thank you, Mulțumesc. În primul rând, îi felicit pe laburiști peste o lună nu veți mai fi aici. Și asta e un lucru bun. Nu sunt multe lucruri um, în legătură cu care se dau dreptate domnului Juncker, însă acum 5 zile el spunea că nu există niciun argument pentru uh, întârzieri suplimentare. Deci Brexit trebuie să se întâmple. Colegilor de stânga care vorbesc despre democrație, despre faptul că unii se tem de organizarea unui nou referendum, aș vrea să le spun că în Marea Britanie există milioane de alegători care sunt nemulțumiți de faptul că stați aici, în Parlamentul European. Deci ce e de făcut? să organizăm noi alegeri pentru Parlamentul European pentru că nu sunt mulțumiți de rezultatele alegerilor? Bineînțeles că nu. Alegerile sunt toate la 5 ani. Același lucru e valabil și cu un nou referendum. Poate peste 10 sau 20 de ani vom organiza un nou referendum pentru a intra din nou în UE. Însă eu sunt sigur că nu ar fi util. Conservatorii, partidul Brexit, sau aripa de dreapta a conservatorilor, oricum vor câștiga următoarele alegeri, deoarece până atunci vor fi uh, dus la bun sfârșit Brexitul. Mulțumesc. Acum, domnul Hennen, un minut. Mulțumesc, vicepreședintă. Ceea ce surprinde aici nu este uh, nesinceritatea deputaților, ci faptul că nu au încredere în inteligența noastră. Puteau să respingă um, Brexitul, să respingă implementarea articolului 50 și cu toate acestea de fiecare dată își ascund adevăratele motive cred că se pot uh, ascunde după ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută acuzându-l pe Boris cred că pot merge mai departe votând pentru ceva ce nu se vede și că dacă modifică acordul pentru a-l uh, opri, cred că în felul acesta pot să-și promoveze propria lor propagandă și cred că cei care au votat pentru a pleca sunt niște proști. De fiecare dată însă își greșesc calculele pentru că în toate sondajele din uh, ultimul timp se arată că în general uh, opțiunile pentru a pleca sunt uh, peste 50%. Și e adevărat că ne dorim să rămânem vecini buni, dar e clar că, indiferent ce se va întâmpla, la următoarele alegeri, conservatorii vor câștiga. Domnule Hannon, domnul Smith a cerut un cartonaș albastru, îl acceptați? Da, cu plăcere. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Henan pentru ce a spus și sunt de acord cu criticile la adresa politicienilor care nu sunt uh, onești și aș vrea să uh, spun că ar trebui să rectifice că nimeni nu vorbește despre plecarea de pe piața unică, un lucru care s-a repetat în campania pentru LIV și uh, vreau să îi cer să-și ceară scuze pentru declarațiile pe care le-a făcut mai devreme. Da, nu e adevărat că am repetat spunând asta în uh, uh cadrul campaniei. De la declarația din 2015 într-un interviu înaintea campaniei și am menținut această poziție de-a lungul timpului, am zis că este cel mai bun rezultat cu putință. Este poziția pe care am avut-o înainte, în timpul și după campanie și eu nu mi-am schimbat poziția, iar dumneavoastră care v-ați făcut întreaga carieră cerând un referendum pentru independență în Scoția, dacă vă gândiți că este o ipocrizie să refuzați verdictul atunci când întreaga, întregul Regat Unit a votat pentru independență. Dragi colegi, trec la următorul vorbitor. Știu că sunt mai multe cartonașe albastre, am acceptat unul și Uh, cred că va trebui să renunțăm la cartonașele albastre pentru următorii vorbitori, pentru că avem foarte mulți vorbitori la Eye, Domnul Faraj. Trei ani de agonie cu negocieri. Michel Barnier versus Boris Johnson, iată că a obținut un acord nou-nouț care să garanteze alți trei ani de agonie și negociere și, sincer să fiu, reducând astfel Regatul Unit la statutul unei colonii Uh, ale Uniunii Europene. De ce face Boris asta? Face asta pentru că el nu vrea o prelungire. Face asta pentru că știe că prelungirea este în dauna conservatorilor în sondaje. Deci el vrea să ne bage în acest acord înainte să ne trezim. De fiecare dată aceeași poveste. Partidul Tory care uh, se gândește doar la sine, nu la țară. Noi vrem să o construim o alianță de ieșire pe întreg spectrul politic ca să luptăm și să câștigăm la alegerile viitoare. Este singurul mod în care putem pleca din locul ăsta și anume cu o ruptură clară, cu un Brexit dur. Și ca și domnul Juncker, aș vrea și eu să cred că este ultimul meu discurs aici. Uh, Uh, după 20 de ani, dar cumva am așa o senzație, îmi pare rău, îmi pare rău, mi-ar chiar plăcea să plec. Și vouă ar plăcea să plec, dar mă întorc în noiembrie. I'm really sorry, but we missed... Îmi pare foarte rău, însă am ratat uh, sfârșitul discursului domnului Faraj, deoarece cu toți aplaudați și îl felicitați. Dar îi dăm cuvântul acum imediat domnului Tajani un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragă Donald, dragă Jean-Claude, eu vă împărtășesc indignarea în ceea ce privește rezultatul de la Consiliul European mai ales uh, cu privire la Balcan, Turcia, China, Rusia, Arabia Saudită. Uh, investesc energie și resurse în Balcani. Iar noi ce facem? Dăm pași înapoi și nu le snim uh, apariția stabilității în acele regiuni care este fundamentală pentru stabilitatea întregii Uniunii Europene. Nu transmitem mesaje pozitive, ci negative. A fost o eroare, o gravă greșeală care condamnă Uniunea Europeană să devină irelevantă din punct de vedere politic în acea regiune. Sunt aceleași greșeli pe care le-am făcut când nu am ales niște opțiuni curajoase în Orientul Mijlociu, când nu am știut să spunem clar Turciei că nu nu putea să invadeze acel teritoriu din Siria, deoarece nu te duci să cauți teroriștii în Siria. Teroriștii curzi sunt în Turcia, acolo trebuie arestați. A fost o greșeală enormă să lovească întreg poporul curd. Da, asta a fost problema. Uh, legată de minoritatea din Siria de acolo. Însă în continuare, iarăși, săvârșim erori. Din cauza egoismului unor state membre, Uniunea Europeană nu reușește să fie protagonistă pe scena internațională. Nu au avut curajul să-i spunem Turciei să se ducă la OMC pentru a denunța ajutoarele de stat uh, în ceea ce privește um, siderurgia și armata care uh, au dus la o concurență neloială față de Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană vrea să aibă o pondere importantă, trebuie să renunțe la nostalgiile naționale și să aibă o strategie pentru scena internațională. Și conferința cu privire la viitorul Uniunii Europene tocmai la asta trebuie să țintească, la o reformare pentru a reveni la politică. Dacă UE nu revine la politică, e sortită să devină irelevantă în următoarele decenii. For one minute, Madam Marquez. Doamna Marques, acum un minut. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a îi spune domnului Juncker că de-a lungul întregului mandat a reușit să respecte diversitatea. Poate că într-o bună zi vom înțelege și noi cât de important este acest uh, principiu. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, CFM-ul. Concluziile Consiliului nu reflectă și divergențele între cei 27 în ceea ce privește propunerea făcută de președinția finlandeză. Știm că o majoritate de state membre nu sunt de acord cu propunerea președinției. Nu aceasta nu ține cont nici de poziția Parlamentului, o poziție adoptată recent aici. Nu se ține cont de recomandările făcute de Comisia Europeană. Nu se ține cont de angajamentele politice uh, adoptate de noua președinte aleasă, doamna von der Leyen. Acest cadru de negociere, această propunere, nu face sau mai bine zis, aceasta trebuie să ne arate ce putem face în următorii ani, în acest nou mandat. Însă Europa nu poate să renunțe la competențele sale. Are nevoie de un buget uh, solid care să fie în vigoare la 1 ianuarie 2021, însă deocamdată nu suntem gata pentru a avea niște angajamente clare bugetare. Suntem pregătiți, da, pentru a negocia și de altfel negociem din noiembrie anul trecut. Mulțumesc, doamna Keller. Uh, Domnule președinte, doamnă președinte, mă scuzați, domnilor comisari, Stimate domnule președinte Donald Tusk, ați reușit să ajungeți la un acord cu președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, pe care țin să-l salut de altfel. Ați reușit să o faceți respectând regulile europene și respectând de asemenea opțiunea suverană a poporului britanic. Și țin să denunț aici atitudinea domnului Nigel Farage. 20 de ani de luptă împotriva Uniunii Europene, 20 de ani Uh, <laughs> timp uh, în care a fost plătit și hrănit de Uniunea Europeană. Ceea ce contează acum e relația viitoare cu Regatul Unii și țin să-i mulțumesc lui Michel Barnier pentru ce a făcut, pentru a obține coeziunea cu domnul Miguel Caniete și cu domnul Johannes Hahn, pe care îi salut. A făcut tot posibil pentru a menține o viziune și pentru a avea un proiect comun pentru viitorul Uniunii Europene o nouă prelungire. Poate că va fi nevoie de o nouă prelungire, însă eu îmi doresc să nu fie acceptată o nouă prelungire decât dacă avem un element nou, dacă există un motiv clar. Și în orice caz, țin să vă mulțumesc pentru acțiunile dumneavoastră uh, menite să garanteze existența unui proiect comun european. Vă mulțumesc. Doamna Scott Cato, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Johnson încearcă să forțeze Parlamentul European să fie de acord cu acordul de retragere, dar noi trebuie să ne facem și noi datoria. Acest uh, tratat este crucial pentru Regatul Unit și pentru uh, Uniunea Europeană. Trebuie să-l verificăm din toate punctele de vedere. Brexitul este un atac la integritatea pieței unice, la standardele europene. Oboseala aceasta generată de Brexit nu trebuie să ne preîntâmpine să lăsăm uh, acum frâiele. Trebuie să existe condiții omogene, trebuie să preîntâmpinăm ca Regatul Unit uh, să eludeze piața unică, standardele de muncă, de mediu și impozitarea. În acest acord, Johnson a făcut ca restricțiile să treacă din acordul de retragere înspre declarația politică, ceea ce nu este un document cu forță juridică. Este un semnal foarte clar. Ei se pregătesc ca Regatul Unit să fie fel de Singapore. Parlamentul uh, European deja a spus că nu va semna acordul înainte să o facă Westminster și trebuie să menținem această poziție în ciuda tuturor presiunilor care pot veni de la Consiliu, să luăm decizii pripite și pe nepusă masă. Sarcina noastră este să protejăm proiectul european cu interesul cetățenilor uh, europeni în prezent și în viitor. Mulțumesc! doamnă președintă concluziile comisiei în ceea ce privește schimbarea climatică lasă de dorit foarte mult. Ca de obicei, au fost folosite niște abordări ideologice care nu soluționează nicio problemă și vedem ce se întâmplă în provincia Verbania, acum în nordul Piemontului sau în centrul Piemontului, unde au murit oameni, unde există alunecări de teren, avalanșe. Deci vedem ce probleme există. Nu prin impozite soluționăm problema schimbării climatice, ci dacă avem niște administratori locali care să poată interveni fără să fie întemnițați sau acuzați uh, de um, deranjarea ordinii publice. Încă un lucru, să evităm ca fondul de solidaritate, așa cum a fost el propus de Comisie și Consiliu, să fie folosit pentru ceea ce nu e prevăzut sau pentru anumite daune eventuale imaginate în ceea ce prește proiectul Fondul de catastrofe și dezastre trebuie să fie pentru dezastrele care, din păcate, se tot întâmplă și se vor tot întâmpla din ce în ce mai des. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Sincici Mulțumesc foarte mult, domnule Juncker, domnule Tusk. Dumneavoastră, aproape că plângeți aici pentru că Regatul Unit uh, dorește să plece. Sunteți surprinși că avem probleme în ceea ce privește negocierile cu uh, Albania și Macedonia de Nord și am să vă spun de ce suntem, cetățenii sunt atât de nemulțumiți de UE. Prim-ministrul nostru ne spunea că atunci când vom intra în UE nu vom mai avea probleme cu corupția, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Coru Croația este una dintre țările cele mai corupte din Europa. Aceasta se vede în rapoartele care se publică mereu și dumneavoastră ce puteți face într-o astfel de situație? Cu 10.000 de euro poți să cumperi o sentință într-un tribunal croat sau orice într-o instituție. Uh, Uh, dacă întrebe pe cineva dacă uh, e un hoț, îți spune că nu e hoț și atunci tribunalul declară că nu e vinovat și că nu s-a întâmplat nimic. Iată ce se întâmplă la noi și ce s-a întâmplat în ultimele decenii, iar oamenii se așteptau ca dumneavoastră să veniți cu standarde mai ridicate în Croația, însă s-a întâmplat exact pe dos. Dumneavoastră ați acceptat uh, decizia justiției în cauza Brocașunțca și în loc să veniți cu standarde europene în Croația, s-a întâmplat exact de dandoaselea. Acceptați uh, un cartonaș albastru din partea domnului Socol? Domnule Sincici, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Socol? Îl acceptați? Vă rog, domnule Socol. Mulțumesc, domnule Sincici. Nu este pentru prima oară când veniți cu minciuni uh, aici, în fața noastră. Și vreau să vă întreb, de ce faceți asta? De ce ați făcut totul pentru ca doamna Șuița să nu fie numită, în timp ce Comisia Jurii spunea că totul este în ordine? Dumneavoastră ați creat probleme proprii dumneavoastră țări, așa că vă rog să nu mai acționați așa și să ne explicați de ce încercați să faceți rău Croației. Go ahead gospodine sokol ja se nadam da vi dobro znate članak. mulțumesc. sper că cunoașteți foarte bine codul penal croat care vorbește despre mită și am uh, discutat uh, în uh, mass media în fața publicului croat pe larg, am vorbit despre situația doamnei Suița și e vorba de Uh, bunurile acesteia și instituții corupte din Croația care sunt uh, acceptate fără nicio verificare. Credeți că din întâmplare a fost aleasă aici? Nu, a fost aleasă pentru că oamenii nu erau mulțumiți cu sistemul justiției în Croația. Domnul Tobe, un minut. Uh, în așa fel încât să ajungem într-o situație foarte dificilă. Trebuie să existe suficient timp printr-o extindere, printr-o prelungire, iar dacă Parlamentul Britanic decide, să fie chiar și un al doilea referendum. Pentru mine cel mai important este ca Europa să rămână unită. Asta trebuie să ghideze acest proces. Și cel mai periculos <coughs> lucru pentru UK și UE ar fi o ieșire fără acord, un Brexit dur. Cel mai bine pentru mine ar fi ca Regatul să rămână în Uniunea Europeană, dar dacă tot vrea să plece, atunci trebuie să menținem relații bune cu această țară, pentru că așa menținem Europa Unită. Mulțumesc foarte mult, domnul Benifei. Un minut. raport ale deludenti concluzioni del Consiliu. Da, sunt foarte dezamăgitoare concluziile de la Consiliu și asta ne arată că e nevoie ca Uniunea Europeană să fie dotată în sfârșit cu instrumentele pentru a gestiona transformările din lumea care ne înconjoară. E foarte, e foarte grav că liderii n-au reușit să progreseze la CFM. Și practic sunt... <coughs> ei sunt dezacord cu toate contribuțiile se pune în pericol finanțarea unor programe esențiale pentru cetățeni și teritorii. În ceea ce privește Siria, UE doar spectatoare la atacul militar al lui Erdogan. Curzii sunt lăsați de izbeliște, aliații noștri care au dus la înfrângerea Daesh. UE ar trebui să trimită o forță, să impună o zonă de ne survolare și să lovească interesele specifice ale guvernului turc. E clar că în aceste privințe și în alte privințe, Parlamentul European trebuie să dea dovada de faptul că are puterea de a întrerupe această inerție și letargie care, din păcate, se află în Uniunea Europeană de prea mult timp. Dragi colegi, aș avea un anunț în ceea ce privește cartonașele albastre. Încheiem acum. Avem 22 de colegi la Catch the Eye. Deci încheie ambele liste. Ne va fi foarte greu ca toată lumea să poată lua cuvântul. Doamna Haranzova, acum un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. E adevărat că Brexitul este tema zilei și cu toate acestea aș vrea să mulțumesc, să atrag atenția asupra concluziilor Consiliului față de extindere. Albania și Macedonia de Nord au făcut tot ce le-am cerut. Au făcut schimbări importante cu un cost politic mare și care este mesajul pe care îl transmitem astăzi acestor țări? Pentru cei care s-au opus uh, negocierilor, e clar că trebuie să se știe cu claritate ce mai e nevoie mai mult decât atât, trebuie să ajute Albania și Macedonia de Nord să realizeze aceste acțiuni cu implementarea unor măsuri financiare și politice, pentru că nu putem permite ca aceste țări să nu aibă o foaie de parcurs clară. Albania și Macedonia de Nord sunt țări europene și, prin urmare, este datoria noastră față de ele și față de noi să începem procesul de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Bardela, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. La fiecare nouă criză internațională ne dăm seama că Europa se diferențiază de ceilalți prin uh, lipsa de putere. Am văzut ce s-a întâmplat cu invazia Siriei de către Turcia și ne-am fi putut aștepta la acțiuni puternice față de sultanul Erdogan, dar nu am făcut decât să-i atragem atenția. În ceea ce privește uh, interdicția licențelor uh, de export de arme către Turcia, este singurul lucru de care suntem în stare. Articolul 29 ar putea fi implementat pentru a impune un embargo de arme total și pentru a nu mai admite exportul către piața europeană și pentru a-l pune pe Erdogan în fața problemelor. Uh, Rusia, de asemenea, nu a avut parte de aceeași clemență prin introducerea noilor sancțiuni din partea Europei. În ziua de astăzi, bolnavul Europei suntem chiar noi, bolnavi de un masochism prin care acordăm un miliard de euro pentru un stat pe care dumneavoastră îl considerați în continuare ca stat candidat. Cred că ar trebui să alegem, pentru că dacă nu alegem noi, istoria va alege în locul nostru. Doamna Doț, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, încă un Consiliu European, încă un acord și o și mai mare capitulare din partea lui Boris Johnson. Premierul care pe 2 octombrie spunea că Regatul Unit ar trebui să plece din Uniunea Europeană în întregime, dar el a semnat un acord care va aplica codul VAMAL în Irlanda și în Irlanda de Nord. Întreprinderi din Irlanda de Nord vor plăti taxe și impozite pe bunuri și chiar ieri după ce am verificat ce a negociat el, secretarul, ministrul Brexit a spus că bunurile venind din uh, Irlanda de Nord în uh, Regatul Unit vor face obiectul verificărilor vamale. Un uh, cost estimat de 65 de lire per declarație. Fiind dat că 70% din comerțul Irlandei de Nord este cu Regatul Unit, este pentru noi o mare, mare barieră o mare barieră economică, o separare, dacă vreți, a Irlandei de Nord în ceea ce privește vama și reglementările, o separare de propria piață internă. Dacă asta s-a făcut pentru o politică independentă comercială, atunci uh, vreau să vă spun că deja un economist uh, de talie înaltă uh, din Irlanda a spus că Irlanda de nu va deveni un simplu spectator la orice acorduri comerciale pe care le va semna Regatul Unit. O poziție rușinoasă. Sau cum spunea Boris Johnson, niciun premier nu va putea semna așa ceva. Mulțumesc. Our next speaker for one minute. Urmează acum un minut domnul Niedermayer. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să nu mă refer la Brexit, ci la Consiliul European. Din capul locului țin să le mulțumesc domnilor Tusk și Juncker pentru eforturile și mm, implicarea de care au dat dovadă în anii anteriori, dar și la acest Consiliu. Însă n-a fost suficient ceea ce au făcut ei. Am o problemă urgentă. Eu are Consiliul un for de cooperare, de respect reciproc și de responsabilitate unde să se găsească soluții bune pentru viitor? Sau e oare un loc unde se fac tot felul de jocuri politice? Unde nu se ajunge la un acord și se iau și decizii lipsite de coerență. Am impresia că la ultimul Consiliu a doua descriere a fost cea care uh, ar putea categorisi evenimentul. Mulțumesc, domnul Șider, un minut. Mulțumesc. Brexitul devine din ce în ce mai mult o poveste fără sfârșit. Este cel de-al treilea premier britanic care se ocupă de subiect și este din ce în ce mai rău. Brexitul este un eșec și acesta este și rezultatul uh, Uh, Partidului Conservator fragmentat. Este rezultatul egoismului politic al premierului britanic Johnson. Este un joc egoist pe spuza cetățenilor europeni, mai ales cetățenii din Regatul Unit. Și dacă tot e să fie Brexit, atunci să fie cu un acord de bun simț. Indiferent în ce formulă vine Brexitul, acesta înseamnă oricum mai puține drepturi sociale, mai puține protecția consumatorilor, mai puțin bani pentru sistemul de sănătate în Regatul Unit. Prin urmare, orice s-ar întâmpla e o idee proastă. Nu în ultimul rând, doamnă președinte, noi cunoaștem uh, faptul că Regatul nu se poate abține să facă o greșeală, dar să nu ne simțim obligați să facem și noi o greșeală. Este foarte clar că Parlamentul European poate lua o decizie, după părerea mea, doar după ce Parlamentul Britanic, cu toate camerele sale, va fi luat propria decizie. Și de-abia apoi e rândul nostru. Thank you. One Mulțumim. Un minut, domnul Chiuciuc. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, Ultimul Consiliu European a fost uh, extrem de important. S-au făcut eforturi pentru a depăși uh, criza umanitară în nordul Siriei, s-au făcut de asemenea eforturi pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește CFM-ul. Brexitul a fost o altă temă importantă discutată. Regatul Unit uh, este pe punctul de a părăsi Uniunea Europeană și Boris Johnson dorește ca acest lucru să se producă pe 31 octombrie, însă uh, nu are un uh, plan foarte clar. Cred că ar trebui să amânăm Brexitul pentru că am văzut ce vroiau cei din Regatul Unit weekendul trecut nu pot să nu menționez aici greșeala istorică uh, care a fost făcută în ceea ce privește Albania și Macedonia de Nord pentru că orice amânare a procesului de negociere sau începerii negocierilor reprezintă o adevărată greșeală. Trebuie să oferim uh, posibilitatea unei uh, stabilități în regiune și să oferim o perspectivă Macedoniei de Nord și Albaniei. Doamna Gancea. Um, domnule Domnul Cristofor, un minut, Mulțumesc, președinte. Țin să salut deciziile foarte importante de la Consiliul European pentru a combate atitudinea expansionistă a Turciei în zona economică exclusivă care aduce atingere unui stat membru. Și țin să mulțumesc președintelui Donald Tusk pentru faptul că uh, a fost președinte al Consiliului European în acești cinci ani. Îi mulțumesc și domnului Juncker, care prin munca lor au uh, reușit să sporească credibilitatea Uniunii Europene și ponderea acestea. Turcia, iată că invadează acum Siria așa cum a făcut-o și cu Ciprul acum aproape 50 de ani. Am spus-o mult prea adesea că trebuie să fim foarte atenți la politica agresivă și expansionistă a Turciei înainte să fie prea târziu. Am tot spus-o. Și cred că trebuie să acceptăm propunerea făcută de Manfred Weber, care a spus foarte clar că Turcia nu mai are cum să se bucure în continuare de Uniunea Vamală, de piața comună, de piața unică, dar în același timp să ignore părerea Uniunii Europene când dorește să invadeze alte țări. Deci trebuie să adoptăm acum propunerea lui Manfred Weber pentru a avea niște uh, consecințe economice la adresa Turciei. Doar așa, Turcia va înțelege că Uniunea Europeană este o uniune bazată pe principii și pe valori. Doar așa Uniunea Europeană uh, va demonstra în sfârșit că este un motor de schimbare care poate și trebuie să fie respectat de toată lumea. Vă mulțumesc, domnul Pițur, la un minut. Hvala. Mulțumesc. Consiliul de săptămâna trecută nu poate fi descris ca fiind business as usual. Au fost uh, umbrite mai multe discuții importante de Brexit, ceea ce este confirmat de faptul că concluziile față de Siria au, lipsit, uh, au fost lipsite de substanță. Îmi pare foarte rău că unitatea și consensul au uh, față de Brexit nu au, s-au tradus și prin aprobarea deciziei de a începe negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, afectată credibilitatea noastră, capacitatea noastră de a acționa ca un actor global în niște vremuri turbure, tulburente, tulbur, mă scuzați, totuși. Uh, Fiind date provocările din regiune, trebuie să ne sporim influența în acea zonă. Apoi, trebuie să preîntâmpinăm un Brexit fără acord, să protejăm pe cetățeni, dar totul depinde de partenerii noștri de la Londra. Mulțumesc. Thank you, Chair. Domnul Rangel. To... Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să spun următoarele. Nu ne putem imagina politica europeană în uh, ultimul deceniu fără președintele Juncker. Și aș vrea să vă mulțumesc uh, nu doar pentru activitatea politică pe care ați avut-o, ci pentru că sunteți un adevărat european și un adevărat umanist. Și am să vă dedic uh, o rima lui Montesquieu care vă definește. Dacă găsești ceva util pentru patria mea care aduce un prejudiciu Europei sau ceva care este util Europei și aduce prejudiciu umanității, atunci aceasta aș considera o crimă. Iată un bun rezumat al felului dumneavoastră de a gândi și de a acționa. Aș vrea să mă refer acum la concluziile Consiliului European. În primul rând, sunt de acord cu tot ce s-a spus în ceea ce privește Regatul Unit și Brexitul. Cred că trebuie să dăm dovadă de deschidere în continuare față de poporul britanic, menținând însă în același timp viziunea europeană. Pentru că susținerea Europei înseamnă până la urmă și susținerea Regatului Unit. În încheiere, câteva cuvinte despre Balcani, pentru că sunt o persoană care vine dintr-o extremitate a Europei și cred că este o adevărată rușine să nu începem negocierile cu Macedonia de Nord și Albania. Cred că aceste țări au nevoie la fel de mult de Europa, așa cum noi avem, nevo- avem nevoie de ei. Mulțumesc. Un minut, domnul Moreno Sanchez. Cher Jean-Claude. Mulțumesc. Dragă Jean-Claude, dragă Michel, nu am decât un minut la dispoziție, însă nu pot rata ocazia de a vă mulțumi pentru munca dumneavoastră, pentru vocația dumneavoastră europeană. Deci proiectul european vă datorează foarte multe. Doamnă și domnilor, Brexitul, iarăși, iată, ne ține pe toți în uh, nesiguranță. După votul din Camera Comunelor, haosul domnește în continuare și politicienii britanici trebuie să se hotărască. În orice caz, e preferabil să prelungim ieșirea decât să avem un Brexit dur. Însă această dezbatere ar trebui totuși să ne facă să abordăm și alte priorități. Un CFM ambițios, care să meargă mult mai departe decât 1% uh, din VNB. Așa cum au spus uh, și unii șefi de stat și de guvern la summit, printre care și Pedro Sanchez. Trebuie să facem față provocărilor ce țin de climă, de agenda digitală. De asemenea, e nevoie de resurse pentru a combate șomajul rândul tinerilor, șomajul de lungă durată și pentru a implementa strategia de gen și mai ales Trebuie să consolidăm politicile europene tradiționale, cum ar fi PAC, politica de coeziune, coeziunea teritorială și socială. Nu ne putem permite ca în zonele noastre rurale oamenii să tot plece și nu ne putem permite ca divergențele între regiuni, diferențele între regiuni să tot crească. Mulțumim, domnul Kelly, un minut. October. Mulțumesc. 31 octombrie este mai puțin de peste o săptămână și e și Halloween-ul cu dovleci, uh, fantome, totul înspăimântător. Unii s-ar putea lăsa duți uh, de, duși de val și ar putea ajunge într-un șanț cu ocazia Halloween-ului. Deci este motivul pentru care cred că în ceea ce privește acordul de retragere este foarte important să uh, mai așteptăm un pic ca să nimerim lucrurile. Am așteptat trei ani. Dacă mai așteptăm trei săptămâni, trei luni, nu e grav. Important este să facem lucrurile așa cum trebuie decât să ne grăbim și să le greșim. Acestea fiind spuse, acordul actualizat de retragere este totuși mai bun decât un Brexit dezordonat. Și cu siguranță domnul uh, Johnson, uh, taoiseach și Michel Barnier merită totuși laude pentru viteza cu care au reușit uh, să aranjeze lucrurile. Dar, după cum am spus, să așteptăm și să nimerim lucrurile așa cum trebuie. Și nu în ultimul rând, de acord cu domnul Rangel, domnul González Pons față de președintele Juncker. Ați avut cinci ani fantastici. Ați fost un lider grozav. Ați avut succes și Europa vă este recunoscătoare. Vă mulțumesc! Colegi, thank you very much. Dragi colegi, vă mulțumesc și trecem acum la partea cea mai grea, că sunt 22 de solicitări de intervenții spontane, pot accepta doar 7, pentru că instrucțiunile primite sunt foarte stricte. Domnul Chirțos, un minut. Hristo, proedre. Mulțumesc, doamnă președintă. Este de-a dreptul îngrijorător să avem un conflict deschis între Franța și Germania, pentru că la multe chestiuni nu sunt de acord. Finanțarea eurozonei, extinderea Balcanilor Occidentali, reacția față de Turcia, relațiile cu Rusia și așa mai departe. Eu mi-aș dori să depășim aceste divergențe pentru că o mai bună cooperare între Franța și Germania ne va aduce multe lucruri bune. Vreau să mulțumesc și domnului Juncker pentru tot ce a făcut uh, în țara mea, în Grecia, toată lumea îi mulțumește, indiferent de poziționarea noastră politică. Domnul Juncker ne iubește așa cum suntem cu toate problemele și aturile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward! Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul European joacă tot felul jocuri cu noi toți. Da, au fost de acord cu termenul stabilit de Boris Johnson pentru Brexit, însă nu au uh, urmat poziția UE de, uh, pentru a încuraja Macedonia Nord și Albania să ni se alăture proiectului european. Consiliul, uh, iată, dă curs uh, promisiunilor mincinoase ale lui Johnson, însă nu vrea să aibă niște relații de bună vecinitate în Balcani. A făcut o promisiune acestor două țări și nu ne onorăm promisiunea și dacă o facem, comitem o greșeală istorică. Acum, referitor la Marea Britanie, ce fel de tratat internațional uh, trebuie să fie prelucrat așa repede, fără control? Consiliul a um, Consiliul vrea acum să tramită dosarul repede la Parlamentul European, dar nu avem timp suficient înainte de a respinge sau ratifica. Brexitul nu va dispărea așa prin minune. Dacă trece un acord, e doar sfârșitul unui început și nu e începutul unui sfârșit. Acum va începe partea cea mai dificilă, de fapt. Domnul Ansep. Ansip. Madame, Uh, uh, Doamnă președinte, dragă Jean-Claude, dragi colegi, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Jean-Claude pentru leadership-ul grozav. Dar acum despre Brexit. După referendumul pe Brexit am primit uh, declarații ferme din partea Londrei. Brexit înseamnă Brexit. Out means out. Afară înseamnă afară. Uh, un, lipsa unui acord este mai bună decât un acord prost. În ultimii cinci ani, ca și vicepreședinte al Comisiei responsabil de piața digitală, am uh, tratat subiecte cât se poate de